thing? So, ladies and gentlemen, we'll still rest in the room. It's, it's quite a... Ați mai uh, rămas uh, în sală în număr destul de mare, dar să nu vă temeți că vom, va avea loc un uh, panel foarte lung aici, numai uh, remarcele de încheiere. Dau cuvântul domnului comisar Vele, care va face niște conclu- care va trage niște concluzii tematice, după care o să mulțumesc eu tuturor. Dau cuvântul acum domnului comisar Vele. Mulțumesc foarte mult, Ghezine, stimați membri. First of all, thank you for... În primul rând, vă mulțumesc uh, pentru această după-amiază de prezentări uh, inspiraționale și uh, discuții foarte interesante. E încurajator să vedem că, indiferent care sunt propunerile și vederile noastre politice, suntem cu toții de acord, de acord că fără uh, o acțiu, măsuri puternice și coordonate în privința oceanelor, clima, economia, securitatea și chiar viețile noastre sunt în pericol. În ultimii câțiva ani, Uniunea Europeană a luat măsuri foarte ambițioase de a reduce poluarea cu plastic, de a proteja uh, mediul marin, de a combate pescuitul ilegal și de a face pescuitul sustenabil pentru a susține economia albastră și pentru a uh, dezvolta uh, cercetările mărilor și oceanelor. Însă avem în față în continuare provocări importante. Sistemele oceanice sunt foarte complexe și mai multe sisteme care fac presiune, uh, precum schimbările climatice, pierderea biodiversității și pescuitul excesiv, vor continua să ne coste. Um, populația este în creștere și presiunea asupra celor va fi tot mai mare. Vreau să vă asigur că Comisia Europeană rămâne angajată pe deplin pentru cauza oceanelor și susține măsuri viitoare, fie în cadrul programului Orizont Europa, care propune ca oceanele să fie un uh, centru al cercetărilor, miezul cercetărilor europene și uh, un uh, fie în măsurile luate după 2020, prin instrumentele de finanțare externă. Ca lider internațional uh, fiabil, Uniunea Europeană rămâne angajată să joace și pe scena mondială un rol foarte activ în contextul agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, în implementarea acordului de la Paris sau protejând um, biodiversitatea marină în Marea Liberă. Dacă vrem ca biodiversitatea să rămână sănătoasă, cu toții trebuie să lucrăm împreună. De aceea, împreună cu colega mea, Federica Mogherini, înființăm un uh, forum al uh, celor care activează în domeniul oceanelor. Vor fi uh, reprezentanții ai mediului academic, ai societății civile, civile, ai uh, cercetătorilor și factorilor de decizie. Vor discuta provocările guvernanței oceanelor și vor recomanda măsuri. Acest lucru va fi un nou pas către o abordare mai integrată a oceanelor la nivel european și global. și e posibil ca o, o viitoare comisie pentru oceane în viitorul în viitoarea legislatură uh, să ne poată ajuta la consolidarea acestei cauze. Uh, noi vom continua eforturile, sper să o faceți și dumneavoastră și sper că împreună să lucrăm cu toții pentru un ocean albastru mai bun. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Carmen Vela. Apreciez foarte mult că ați rămas cu noi până la sfârșit. Și eu am făcut-o, este adevărat. Dar uh, eu mult timp mi-am dorit să organizăm uh, această conferință, dar de obicei Comisarii uh, au multe obligații. Uh, mă bucur că ați uh, spus nu celorlalte tentații și ați rămas alături de noi. You, you mean it seriously. I know you. I know you mean it seriously. And really to, to Știm că vă interesează foarte mult și că doriți cu adevărat să protejăm oceanele. Aș vrea să fac o precizare, pentru că mai mulți vă gândeați poate că um, sticla mea are un capac de plastic noi înainte aveam uh, sticle de plastic, dar acum avem uh, doar sticle de sticlă. E adevărat că dopul este de plastic, dar el este reutilizabil. Think about how can we really avoid to have uh, single-use plastic, to have plastic that's thrown away and so on. Este bine să ne gândim la, să reflectăm la cum putem uh, evita să aruncăm plasticul și să-l reutilizăm pe cât posibil. Uh, mă bucur uh, foarte mult că am reușit să avem această conferință. O mie de persoane s-au înregistrat. Mie mi-ar fi plăcut să avem o mie de partici- un milion de participanți, Cam mult mai mulți oameni să afle despre oceane, dar și acesta este un început. Agenția Europeană pentru Oceane este o idee excelentă. Aveți dreptate. În afară de DG Mare să avem și o agenție a oceanelor. Everybody. I thank everybody who came here. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la conferința de astăzi. Fără public nu ar fi avut niciun sens să organizăm o conferință. Le mulțumesc tuturor celor care au cuvântat aici, tuturor deputaților europeni care au participat. N-am văzut niciodată o conferință cu atâția participanți din partea Parlamentului European, atâția deputați. A avut mult uh, succes această conferință, ar trebui să o repetăm. Vreau să le mulțumesc tuturor organizatorilor, în special cabinetului domnului Tajani, uh, serviciul uh, partidului, doamnei Piolun și domnului Asenții, dar și DG Mare, mai ales lui Ramon van Barnevert și lui Alexander Lamot, care au lucrat foarte intens. Și în deschidere am uitat să menționez un directorat general, o direcție generală, general from uh, Mare and from RTD was involved, but as well from environment. I've cei de la uh, cercetare dezvoltare, dar și cei de la mediu au fost implicați din partea comisiei, iar eu am uitat să-i menționez. Și acum, în ultimul uh, rând, vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care au participat. Pentru mine este esențial faptul că oceanele trebuie protejate. Avem un singur glob pământesc, oceanele sunt foarte importante. Oamenii protejează ceea ce iubesc deci cred că noi toți trebuie să-i facem pe oameni să îndrăgească oceanul cât se poate de mult.